Right, uh, ladies and gentlemen, we'll commence. Doamnelor și domnilor, vom începe votul. Primul vot, amendarea regulamentului 428 privind regimul comunitar al controlului exporturilor transfer, transferului serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Dau cuvântul doamnei uh, Ligfried în numele raportorului. Domnului Ligfried, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, am plăcerea să vă anunț să vă comunic câteva lucruri pe care m am rugat să vă comunic domnul Morera. Nu voi vorbi prea mult, pentru că nu-mi place să citesc de pe hârtie, aș vrea mai degrabă să interpretez ceea ce mi-a transmis el. O să încerc să scurtez scrisoarea domnului Morena. Pe 13 septembrie, Parlamentul a votat în primă lectură această chestiune și într-o scrisoare din 20 octombrie 2011 din partea președinției poloneze s-a uh, sugerat că avizul Consiliului și cel al Parlamentului. Opiniile și pozițiile Consiliului și ale Parlamentului erau destul de apropiate și s-a sugerat ca raportorul să updateze anexa 1, astfel încât ea să reflecte cele mai recente decizii ale Organizației Internaționale de Export, care nu erau conținute în propunerea inițială. Raportorul a făcut acest lucru, el susține propunerea de a aduce la zi regulamentul pentru a asigura o mai bună implementare a angajamentelor uh, agreate și în felul acesta se va realiza o, se vor realiza condiții egale pentru toți uh, exportatorii. Așadar, presupunându-se că va exista un consens pe această chestiune, raportorul sugerează că apoi să se trimită o scrisoare președinției pentru a uh, finaliza și pentru a încheia această chestiune și raportorul uh, recomandă să adoptăm această poziție. Vom vota uh, aici, acum și apoi în plenară, fără niciun fel de alte amendamente, pentru ca să avem o înțelegere cât mai rapidă cu Consiliul. Aceasta este sugestia domnului Morera și v-aș ruga să susțineți această sugestie, pentru că mi se pare una foarte bună. Președintele, mulțumesc, Iorg. Aș vrea să uh, întreb uh, președintele Comisiei INTA dacă sunt de acord cu asta. Cred că avem aici un reprezentant al, și al Comisiei, domnul uh, Veronski. Domnule președinte, distinși membri, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc în fața acestei comisii, președinția poloneză aș vrea să-și exprime satisfacția privind rezultatele discuțiilor informale cu raportorii în ideea de a ajunge la un acord într-o a doua lectură, un acord timpuriu privind amendarea, modificarea regulamentului 428 din 2009 de instituirea unui regim de control al exporturilor, transferului serviciilor de intermediere și transferului de produse cu dublă utilizare propunerea inițială a Comisiei era menită să modifice lista uh, mărfurilor con- supuse controlului din anexa 1, conform cu uh, regimul uh, adoptat în 2009 privind aceste produse. În discuțiile dintre raportor și președinție s-a încercat uh, introducerea unor noi schimbări ale listei de produse controlate pentru a o aduce uh, la zi cu cele mai uh, noi evoluții internaționale și de aceea am Uh, sugerat introducerea schimbărilor făcute în regimul exporturilor controlate la sfârșitul 2010 și începutul 2011. Propunerea modificată a fost aprobată de Coreper pe 19 octombrie și sperăm că votul de astăzi din Comisia INTA va fi de asemenea favorabil. Uh, o updatare a acestei liste de uh, mărfuri supuse controlului ne va permite nu doar să ne îndeplinim obligațiile internaționale, dar va asigura și condiții egale de competiție pentru toate uh, companiile europene. În fine, aș vrea să-mi exprim speranța că vom putea să simplificăm procedura de adaptare, de actualizare a listelor controlate în viitor. O propunere a Comisiei privind uh, actele delegate este deja în discuție privind această chestiune a produselor cu dublă utilizare. Mm, scuze că mai consum din timpul comisiei, dar cred că e logic ce spun. Cred că s-au făcut mm, niște comentarii foarte complicate și complexe aici, așa mi se par mie cel puțin, în legătură mm, cu 90 de secunde sau cu 50 de secunde înainte să votăm. Aș putea să întreb comisia sau secretariatul prin intermediul uh, Președintele, ca, și să-i rog ca atunci când mai oferă comentarii de această natură complicată să fie făcute în același, acest fel încât uh, să putem și noi să avem timp să le examinăm cum trebuie. Și vreau să știu de ce nu s-a făcut aici, președintele. Trebuie să spun că în calitate de coordonator ați fost informat despre asta și toți coordonatorii au fost informați. Prin urmare, ați avut uh, suficient timp pentru a o examina. Așa că nu e ceva ce s-a făcut astăzi. Doar că domnul Morera nu este prezent și domnul uh, Leifried uh, uh, i-a preluat sarcinile. Îl rog acum pe domnul Renovski de la Comisie să ne dea opinia sa. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Comisia Europeană este mulțumită de acest acord și de text, pentru că el armonizează poziția Uniunii Europene față de angajamentele internaționale și îmbunătățește situația exportatorilor europeni. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci haideți să clarificăm. Asta nu s-a făcut acum. Toți raportorii din umbră au fost informați în legătură cu această legislație, așadar cred că toți suntem, uh, toți știm ce se întâmplă. Așadar, vom vota dacă dorim să folosim procedura legislativă actuală pentru a Um, modifica regulamentul privind uh, exporturile controlate. Dacă votul este pozitiv, președintele INTA va trimite o scrisoare Comisiei pentru a uh, semna acest acord și după ce Consiliul confirmă textul agreat, uh, președintele INTA va recomanda plenare să accepte poziția Consiliului drept poziția Parlamentului în a doua lectură. Așadar, în a doua lectură, mă scuze. Așadar, trecem la vot privind uh, acest subiect. Cine este pentru? Sorry, the vote is open. We're using our card. Sorry. Îmi cer scuze, vot electronic. Haideți să votăm electronic, să folosim cartelele de vot. 24 24 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, votul este așadar pozitiv. item 7. Trecem acum la punctul 17, extinderea la comerțul bilateral cu textil a dispozițiilor acordului de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 15. Putem să-l votăm. Amendamentul 15 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul este deschis, votul este închis. Rejected. 19. Compatible. Este respins. Amendamentul 19, compatibil cu 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Amendamentul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, amendament de ștergere. Cine este pentru, împotrivă, sunt sigur că este respins, dar vom verifica electronic cine este pentru și împotriva. Vă rog să votați, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 29 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul E, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, Vă rog să votați din nou cine este pentru. Da, se adoptă. Con amendamentul 2 la considerentul F. Amendamentul 2, așadar. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 este compatibil cu amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Mă iertați, respins, spune președintele. Considerentul I, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Acum, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt sigur că e respins, dar verificăm. Cine este nu, haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Respins. 8. Cine este pentru? împotrivă, Cred că este respins. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Considerantul P. Există un amendament oral aici obiecții la acest amendament oral față de acest amendament oral? Nu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul nou, amendamentul nou la considerentul la P. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. 11. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că vom verifica electronic. Votul este deschis. La amendamentul 12. Votul este închis. Se adoptă. 13. Cine este pentru, împotrivă, foarte strâns. Haideți să verificăm electronic și aici. Vă abțineți? A, ah, e în regulă, scuze. Unii dumneavoastră păreați că votați pentru. Atunci se respinge. Acum, amendamentele Comisiei AFET. AFET 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Afet 2. Cine este pentru, abțineri, se adoptă. Afet 3. Cine este pentru, împotrivă, se abține, se adoptă. Afet 5. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm Votul este închis. Se adoptă. Afet 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 7. Pentru, împotrivă, Afet 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, afet 13, e o mică greșeală pe lista de vot. Cine este pentru? Nu, 12 nu votăm. 13. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Votăm proiectul de raport astfel amendat. Vot electronic. Cine este pentru, vă rog să votați. Cine împotrivă, vă rog să votați. Deci vot electronic. Am închis votul. se adoptă cu 26 de voturi pentru și o abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului.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 Can we, those leaving the room, please? Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Uh, the next item on the... Următorul punct de pe ordinea de zi, așa cum am convenit ieri, este raportul privind uh, standardizarea europeană, un prim schimb de păreri cu domnul Prust. Deci, avizul nostru privind raportul IMCO pe marginea propunerii Comisiei cu privire la standardizare. Domnul Frank Prust este raportorul nostru. Standardizarea joacă un rol important nu numai în funcționarea pieței unice, dar și la nivelul comerțului internațional. Standardizarea trebuie să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică într-o societate în schimbare. Mr. Prost. Domnul Prost. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă standardizarea este un subiect tehnic, aș dori să vă arăt cât de importantă este la nivel internațional. În primul rând, Standardele sunt importante pentru toate activitățile economice, chiar dacă la prima vedere acest concept pare unul tehnic și aduce contribuția la numeroase aspecte ale activității economice, cum ar fi raționalizarea activităților economice, creșterea, productivitatea, deschiderea piețelor și securitatea produselor. Standardizarea trebuie să fie adaptată la evoluțiile lumii și la globalizare. Aceste standarde stimulează inovarea, care joacă un rol important pentru creștere și ne dă un avantaj concurențial pe piața mondială. Actuala diversificare a folosirii normelor necesită mai multă deschidere și transparență, precum și o reprezentare echilibrată a părților implicate. În al doilea rând, Există foarte multe avantaje macroeconomice pe care le aduce standardizarea. Studiile econometrice în multe țări europene, printre care Franța, Germania și Marea Britanie, arată că standardele au o influență pozitivă asupra inovării, schimbării tehnologice, a productivității și a comerțului. Studiile arată că impactul standardelor asupra creșterii anuale variază de la 0,3% la 1% de a PIB în statele membre ale Uniunii Europene, 1% pentru Germania, 0,8% pentru Franța și 0,3% pentru Marea Britanie. Deci există o strânsă legătură între standarde și creșterea economică. Astfel, standardele pot fi folosite ca un, ca un instrument politic eficient. În al treilea rând, aceste standarde nu ar trebui să fie piedici în calea schimbului sau în calea concurenței. Standardele pot să aibă efecte anticoncurențiale în, mom- în momentul în care procedura de elaborare nu este bine pusă la punct, dacă o companie sau mai multe pot elabora aceste uh, Uh, nor aceste standarde și au avantajul de la controla conținutul lor. Standardele pot fi obstacole tehnice în calea schimburilor în momentul în care un stat impune respectarea unor standarde foarte constrângătoare. De, vă dau exemplu standardele cu privire la siguranța produselor, care sunt aplicate în mod discriminatoriu între producătorii naționali și uh, străini. Trebuie să avem un proces de standardizare unic și coerent. Până acum, doar organismele europene de standardizare, recunoscute ca atare, organisme naționale de standardizare și organismele internaționale de normalizare sunt uh, abilitate să întocmească standarde, fiindcă trebuie să respecte proceduri stricte care implică o anchetă publică și consultarea organismelor care reprezintă IMM-urile, uh, interesele de mediu înconjurător, interesele sociale și de protecția consumatorilor. În afara acestei structuri, companiile se pot aduna în forumuri și consorții pentru a elabora specificații tehnice. Acestea au o valoare mai puțin importantă decât standardele, dar sunt folositoare pentru uh, Uh, umplerea unei lacune acolo unde nu există standarde. Cu toate acestea, nu permit existența unei anchete publice, nu, uh, nu aduc cu sine consultări și, deci, se ține mai puțin cont de interesul general. Este important, deci, să nu punem prea mult accentul pe aceste forumuri și consor- consorții, uh, fiindcă se riscă punerea pe picioare a unui uh, sistem uh, unde companiile americane, majoritar americane, ar fi cele care ar uh, dicta regulile. Iar standardul OMC trebuie să rămână baza. Referința de bază pentru principiile de standardizare reprezintă codul de bune practici pentru pregătirea, adoptarea și aplicarea standardelor, care reprezintă o parte integrantă a acordului cu OMC în ceea ce privește obstacole tehnice în calea comerțului. Aceste principii aduc la oaltă chestiuni fundamentale, cum ar fi transparența, deschiderea, imparția, imparțialitatea, consensul, pertinența, coerența, dar și dezvoltarea. Aceste principii trebuie să reprezinte temelia procesului nostru de standardizare și, în egală măsură, trebuie să fie respectate de forumuri și consorții dacă acestea din urmă doresc să-și sporească legitimitatea. În al șaselea rând, normele, standardele europene pot ajuta companiile noastre să penetreze pe piețele mondiale. Dacă aceste standarde sunt armonizate pe piața eh, mondială, atunci piețele pot să fie interoperabile și sunt mai deschise. Promovarea standardelor europene se poate face mai întâi prin acorduri bilaterale. Părțile se angajează să limiteze folosirea norme, standardelor contradictorii și se angajează să-și armonizeze standardele în unele domenii. Acest lucru se face și prin organisme internaționale de standardizare, cum ar fi ISO, unde Uniunea Europeană ia inițiativa elaborării standardelor. Există o dimensiune internațională foarte importantă procesului de standardizare. În cele din urmă, conchid spunându-vă că standardizarea nu se referă doar la piața unică europeană. Există aspecte internaționale ale standardizării care devin din ce în ce mai importante în ziua de astăzi, dat fiind că operatorii economici, producătorii, exportatorii și importatorii își desfășoară activitatea la nivel mondial. Standardizarea trebuie să fie dezvoltată pentru a-și aduce contribuția la o piață mai dezvoltată și liberă, care ar aduce beneficii tuturor, mai ales consumatorilor locali. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări, dacă aveți. Uh, Ja, danke schön. Ähm, Herr Berichterstatter. Vă mulțumesc. Domnule raportor, sunt de acord că trebuie să facem progrese în ceea ce, progrese în ceea ce privește standardizarea. Și tocmai de aceea propunerea Comisiei uh, este una salutară. Însă, adeseori, uh, diavolul se regăsește în detalii și, uh, prin urmare, trebuie să reflectăm asupra aspectelor problematice standardizarea este o reglementare politică, pe de o parte, iar pe de altă parte este un instrument de marketing, pentru că odată ce se stabilesc standarde, se pot obține și avantaje competitive pentru companii. Uh, și tocmai de aceea consider că trebuie să ținem cont și de acest aspect, de această fațetă. De asemenea, finanțarea standardizării nu trebuie să revină doar bugetului public, ci trebuie să revină și uh, celor care profită de pe urma acestor standarde. 80-90% din uh, standard, costurile standardizării în anumite domenii sunt uh, suportate doar de către stat și tocmai de aceea cred că ar trebui să implicăm și pe actorii economici. Mai apoi se pune întrebarea care sunt standardele importante, relevante. Pentru a afla răspunsul la această întrebare, consider că ar trebui să demarăm un uh, dialog cu opinia publică. De asemenea, trasabilitatea este importantă. Adeseori, standardele sunt dezvoltate undeva în afara atenției opiniei publice și tocmai de aceea consider că procedura de standardizare ar trebui să devină din ce în ce mai transparentă. Ar trebui să existe programe anuale de obiective, programe anuale care să fie decise cu ajutorul actorilor implicați. Atunci când vine vorba despre problema standardizării europene și standardizării naționale, cred că trebuie să fim foarte atenți. Există anumite principii la nivel național, principii care uh, funcționează foarte bine în anumite domenii și tocmai de aceea nu cred că are vreun sens să standardizăm absolut totul la nivel european, atâta timp cât standardele naționale funcționează. Și în ultimul rând, într-adevăr, procesul trebuie să fie accelerat. Am văzut, uh, acea, am văzut deja, pe când discutam despre e-mobilitate, cât de lent se demarează, este demarează procedura de standardizare. Pornind de la situația globală, e clar că procesul standardizării ar trebui să fie mai alert. Asta pentru ca Uniunea Europeană să poată fi într-adevăr un lider în domeniul inovării la nivel mondial. Vă mulțumesc! Thank you, Bern. Mulțumesc, Bern. Doamna Kochmarin. Herzlichen Dank. Ich wollte noch einige Aspekte. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să adaug și eu câte ceva. Cred că înțelegem cu toții cât de importante sunt standardele, în special pentru uh, comerțul internațional. Bineînțeles, și utilizatorii sunt cei care trebuie să știe uh, ce înseamnă fiecare lucru în parte, trebuie să fie familiarizați cu standardele. Și tocmai de aceea aducerea la zi a standardelor și încercarea de aducerea la zi a standardelor este o inițiativă lăudabilă, după cum spuneau și antevorbitorii mei. Cu toate acestea, cred că trebuie să fim precauți. De ce? pentru că e important ca atunci când vorbim despre standarde să nu ne referim la și la alte obiective politice. Trebuie să stabilim care sunt aspectele importante în cadrul standardelor, trebuie să stabilim care sunt factorii care ajută piața, fără a implica în acești factori și o serie de inițiative politice care nu și-au locul. Deci, prin urmare, eu cred că trebuie să avem mare grijă asupra acestui aspect. De asemenea, trebuie să ajungem la un echilibru perfect între birocrație, birocrație generată de numărul mai mare de standarde, mă refer acum în special la IMM-uri, vă dați seama că dacă numărul de standarde crește, se prea poate ca acest lucru să fie în detrimentul IMM-urilor. Și de asemenea, principiul voluntariatului mi se pare cât se poate de logic. E drept, de asemenea, standardele trebuie să fie generate de piață și aceste principii trebuie să fie respectate dacă e să sprijinim într-adevăr activitatea economică prin deciziile noastre. Bineînțeles, se prea poate ca la un moment dat anumite standarde să fie interzise pentru că ele uh, sau că, pentru că în ele rezidă mult prea multe interis, interese politice, dar mai întâi de toate, până a se ajunge în situația asta, eu cred că piața ar trebui, principiul libertății și transparenței și uh, al pieței, puterii pieței ar trebui să primeze. Mulțumesc, uh, David. Uh, raportorul din umbră, nu? Daniel. Um, erstmal herzlichen Dank. Dragă Robert, mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru detaliile numeroase pe care le-ai inclus în acest raport. Dați-mi voie să fac două comentarii. În primul și în primul rând, e drept că standardele pot însemna birocrație pe de o parte, dar pe de altă parte, standardele inter- internaționale cred că ar putea contribui la scăderea birocrației. Uh, nu cred că este ceva mai bun, altceva mai bun uh, pentru activitățile uh, economice decât stabilirea de standarde internaționale. Gândiți-vă doar la companiile care încearcă să exporte și în exporturile lor nu sunt impedimentate de um, necesitatea de a respecta vreo 10-15 standarde diferite, ci doar un singur standard comun. Uh, Vă dați seama cât de important este ca standardele internaționale să fie într-adevăr promovate. Asta în primul rând. În al doilea rând, îmi doresc ca standardele internaționale să fie dezvoltată cu ajutorul acelor parteneri care au exact aceeași viziune cu, uh, ca și noi în ceea ce privește calitatea producției, uh, protecția consumatorilor, etc. E important ca alături de astfel de parteneri să încercăm a dezvolta uh, standarde. În ceea ce privește parteneriatul transatlantic, acum suntem doar la început. Cred că trebuie să evoluăm și pe această direcție în cadrul acestui dialog. De asemenea, ar trebui să atragem și alți parteneri la nivel mondial și să discutăm alături de ei toate aceste standarde uh, Uh, care să respecte protecția consumatorilor, standardele medie, mediu, etc., etc. Și mi-aș dori ca Comisia să atragă în discuții o serie de astfel de parteneri. Mi s-ar părea um, rațional ca o astfel de idee să fie inclusă în raportul final. Mulțumesc. Aș dori să vă spun câteva cuvinte. Ar fi extraordinar dacă am avea standarde pentru bateriile de telefoane mobile, pentru încărcătoarele de telefoane mobile fiindcă se scot tot timpul uh, modele noi uh, de telefoane și uh, cu un încărcător la aferent și pentru noi, cei care avem telefoane mobile, ar fi o, un lucru extraordinar. Acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru interesul acordat acestui subiect, fiindcă aspectul internațional al standardizării a existat dintotdeauna, dar nu a fost uh, niciodată analizat atât de limpede de către instituțiile europene. Câteva aspecte. În primul rând, sunt de părere că elementul internațional al standardizării reprezintă un element foarte important și un instrument comercial foarte important. Dar uh, trebuie să vă spun în egală măsură că mm, mediul de afaceri este conștient de acest lucru și vreau să vă dau câteva cifre în acest sens. La ora actuală, cooperarea între Uniunea Europeană și uh, uh, nivelul internațional funcționează foarte bine. 70% din standarde sunt uh, și standarde internaționale, 60% din standarde sunt standarde ISO, deci cooperarea merge foarte bine, avem acorduri internaționale, cel de la Dresde și de la Viena, iar provocarea noastră, provocarea care ne confruntăm acum este dacă vom rămâne pe această poziție puternică. Nu este vorba aici de uh, creștere, ci de menținerea acestei poziții în contextul în care Uniunea Europeană se dezvoltă la nivel strategic. Uh, Asta în ceea ce privește conținutul și trebuie să vă spun că noi conlucrăm cu partenerii noștri comerciali internaționale, avem dialoguri regulate și standardizarea este un subiect abordat mereu. Pot să vă spun că aici este vorba de China, Japonia, Rusia și uh, conlucrăm îndeaproape și, și cu oarecare succes cu Statele Unite ale Americii. Am căzut de acord acum asupra unui document cu privire la construcția de poduri și vom uh, continua aceste relații și cu țările terțe. Mai mult, în, uh, cu unele piețe emergente, cum ar fi China, avem uh, experți de standardizare în aceste țări și sperăm să avem un expert și în India și uh, ați spus dumneavoastră că s-a spus în această dimineață că s-ar sugera prezența unui expert și în Rusia. Acum uh, câteva clarificări. Standardizarea este un proces pe bază de voluntariat, întotdeauna. Uh, companiile stabilesc standarde pentru ele însele, dar există o strânsă legătură cu legislația și asta în ceea ce privește piața interne. Iar până acum noi ne-am concentrat la comisie pe acest aspect și am folosit cu succes uh, standardele le-am uh, întocmit la nivel european pentru a pune pe picioare piața internă. Dar acesta era un singur aspect, a fost întotdeauna un singur aspect al standardizării, iar acum Comisia analizează și celelalte aspecte și, bineînțeles, caracterul internațional și cooperarea internațională intră aici. Acum, uh, câteva aspecte suplimentare privind cele spuse. În ceea ce privește transparența, avem un uh, program uh, de lucru, SENSENELEC. Uh, deci există transparență aici și la ora actuală noi conlucrăm și cu SENSENELEC pentru toate proiectele de standarde. Vom avea o bază de date publică și toate companiile pot să, să facă un comentariu. Deci sistemul este transparent și uh, vrem să-l facem și mai transparent Același lucru este valabil pentru consorțiile externe. Noi uh, uh, ne gândim la mărfurile care pot fi livrate acestor consorții externe din străinătate, deci trebuie să existe transparență, ceea ce înseamnă că aceste consorții trebuie să aibă propriile uh, pro, uh, organisme de comunicare cu opinia publică. S-a spus că standardizarea duce cu sine birocrație, dar uh, eu cred că scopul standardizării este contrariul, mai ales când vine vorba de piața internă. Scopul standardizării era Uh, de a include toate aceste aspecte în legislație sau le cerem companiilor, mediului de afaceri să-și pună la punct propriile reguli, pro- propriile standarde. Deci standardizarea are scopul opus de a reduce birocrația. Deci sper că am putut să răspund întrebărilor adresate, dar bineînțeles vă stau la dispoziție dacă mai aveți și alte întrebări. Uh, thank you very much. Um, I give the floor back. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu atenție observațiile făcute. Bineînțeles, mai avem timp pentru a depune amendamente, pentru a mai modifica acest raport. Și în ceea ce privește standardizarea și finanțarea, mai ales faptul că participanții, că participanții la, de pe piață sunt partenerii sunt de acord că trebuie să existe relații strânse între acest proces de standardizare și uh, participanții pe piață, mediul de afaceri. Aceasta este, standardizarea reprezintă o precondiție, tot acest aspect reprezintă o precondiție pentru succesul în standardizării, dar înainte de a, această ședință am făcut o declarație la Comisia INCO în care spuneam că trebuie să păstrăm sau să, avem, să fim foarte atenți în ceea ce privește impactul pe care l-ar putea avea aceste consorții, mai ales în cazul, în cazul în care s-ar dori o Uh, dubla abordare a uh, standardizării și în care s-ar dori înființarea unor comisii tehnice care n-ar fi neapărat o comisie de experți și care ar avea aferent un uh, risc și anume că se dau sfaturi care nu sunt neapărat venite din partea unor experți și sunt de acord cu dumneavoastră că trăim într-o lume unde este important să, să fim activi, să avem reacții. Și când uh, ne uităm la aceste consorții și la principiile standardizării, ne dăm seama că termenele sunt aceleași de 2-3 ani. Deci putem să spunem că e cam lung, mai ales în anumite sectoare ale pieței unde lucrurile se precipită, dar să nu ne închipuim că există o soluție mai rapidă decât alta și este foarte important să fie, să fie instituite mecanisme similare pentru toate gamele de produse. În ceea ce privește uh, ce spusele colegii noastre, este foarte important să punem accentul pe importanța protecției consumatorilor. Aceasta este o chestie de securitate și uh, cred că acest lucru este primordial. Sunt de acord cu colega mea în ceea ce privește nevoia de a, de a nu aduce standarde care aduc la o altă strategie, care amestecă strategiile și considerațiile politice, dar pentru mine standardizarea nu trebuie să prezintă o constrângere, ci din potrivă un element de creștere a pieței. Acest lucru este important. Avem nevoie de o standardizare care să ne ajute să ne dezvoltăm piețele și care să nu reprezinte în sine o constrângere. Daniel Caspari a vorbit despre două lucruri. Simplificarea, în primul rând, bineînțeles că uh, nu trebuie să uh, Uh, înființăm aici uh, uzine uriașe, care, ceea ce ar putea înființa, ceea ce ar putea influența termenele standardizării și, și așa cum am spus la IMCO, importante aici sunt relațiile trans, transatlantice și trebuie să ne dăm seama în același timp și de nevoia de a conlucra cu țările terțe pentru a avea împreună o aceeași strategie cu privire la standardizare și asta și vis a -vis de India, Rusia, Brazilia, China, avem nevoie de demersuri comune pentru a putea să pentru a putea ca toții să fim guvernați de aceleași reguli la nivel mondial. Uh, Iată ce avem de spus, bineînțeles, voi ține cont de toate observațiile constructive făcute în ceea ce privește întocmirea acestui raport, care va fi întocmit totuși destul de rapid, fiindcă la începutul decembrie veți avea uh, propunerea de raport final pentru a putea fi votat în comisie. Mulțumesc foarte mult, domnule raportar. Al doilea schimb de păreri are loc pe 8 decembrie uh, pe uh, în, două, în 2012 va avea loc considerarea raportului și pe 4 ianuarie uh, va fi votat. Uh. Acum uh, trec la... Uh, dau cuvântul sosiei domnului Moreira, lui David Martin, care va prezenta raportul acestuia, delegația în Japonia. Nu avem mult timp, deci vă rog să fiți, subcin- să fiți succint. Mulțumesc, doamna președinte vorbesc în uh, numele președintelui. Am avut o delegație de 8 oameni în uh, Japonia pe 6 octombrie. Delegația a fost condusă de președinte și de vicepreședintele Zaleski. Au fost și trei coordonatori și patru alți membri au participat și ei. Deci, în total, am avut reprezentate cinci grupuri politice și, cum a spus de câteva ori președintele, a fost cea mai puternică delegație INTA pe care am trimis-o uh, undeva în acest mandat vizita a fost foarte potrivită pentru că a coincis cu uh, discuțiile dintre Uniunea Europeană și Japonia privind uh, comerț, liberalizarea comerțului, care s-ar putea să se producă sau nu, semnarea unui acord în special. Partea japoneză pare să fie complet de acord cu uh, opinia noastră că acest exercițiu, acest dialog este foarte bun înainte de deschiderea negocierilor negocierile eh, pentru un acord eh, de liber schimb între UE și Japonia ar trebui să ducă la un acord cuprinzător care să elimine și barierele non-tarifare, care în opinia noastră sunt un obstacol important în calea comerțului liber. Noi am subliniat rolul nou al Parlamentului European de după Tratatul de la Lisabona și rolul important în ce privește politica comercială ne-am întâlnit cu trei miniștri japonezi foarte importanți pentru posibile negocieri viitoare. Unii dintre ei au avut o abordare rezervată privind posibile negocieri în domeniul FTA, alții au avut o atitudine mai entuziastă. Ministrul Comerțului și Ministrul de Externe erau convinși de caracterul pozitiv al acestor negocieri, în timp ce Ministrul pentru Teritoriu și Infrastructură avea o opinie mai rezervată. Ne-am întâlnit și cu domnul Imamato, viceministrul agriculturii, și el părea foarte puțin convins despre avantajele acestor negocieri, mai ales pentru sectorul agricol. Am avut, cred eu, o discuție foarte deschisă și sinceră cu Parlamentul japonez, cu reprezentanții dietei, ne-am întâlnit cu membrii importanți, șef de comisii. Delegația dietei era prezidată de fostul prim-ministru, domnul Hatoyama, și, din nou, în această întâlnire am auzit uh, foarte opinii foarte diferite și asta a fost foarte util pentru noi. Și unele erau în favoarea acordului de liber schimb, altele foarte ostile acestui acord între Uniunea Europeană și Japonia. Am avut discuții excelente cu principalele asociații de afaceri din Japonia la nivelul cel mai înalt, întâlniri cu Federația Japoneză a Oamenilor de Afaceri, Kederan, Asociația Fabricanților de Automobile Japoneze și Asociația Fabricanților în domeniul electronic și IT. Liderii uh, Comității de Afaceri sunt foarte dorniți să vadă negocieri pe acest acord și principalele lor preocupări sunt uh, legate de tarifele vamale pentru mașini și proți electronice, și Însă chiar și comunitatea de afaceri este destul de rezervată prin ridicarea completă a tuturor tarifelor. Am avut discuții foarte importante cu Consiliul uh, Afacerilor uh, din Japonia și aceștia au spus că deși eliminarea tarifelor uh, este importantă, barierelor tarifare, tot barierele non-tarifare sunt principalele probleme industria auto, reprezentanții industriei auto se plâng că au o rată de utilizare din ce în ce mai scăzută a capacităților de producție și de altfel veți găsi mai multe detalii în raportul vizitei. Așadar, în numele președintelui am vorbit și foarte pe scurt aș vrea să spun și propria mea viziune personală. În primul rând, vreau să-i mulțumesc președintelui pentru leadership-ul de care a dat dovadă a fost foarte eficient și de asemenea secretariatului vreau să-i mulțumesc pentru un program foarte bun și foarte bine organizat și propriile mele reflexii sunt că uh, Uniunea Europeană și Japonia au multe de câștigat dintr-un acord de liber schimb și doresc un astfel de acord. Nu suntem încă uh, Uh, nu avem încă aceeași poziție în legătură cu conținutul unui posibil astfel de acord. Japonezii, mai ales uh, cei din industriile auto și electronice, au spus că eliminarea tarifelor vamale va fi bună pentru Europa, pentru că uh, ei tot insistau că eliminarea tarifelor europene ar folosi, ar ajuta investițiile japoneze în Europa și le-ar susține. Deci ni s-a părut că asta e un quid pro quo deci nu noi să eliminăm tarif, barierele tarifare și ei să elimine barierele non-tarifare. Deci cred că mai avem de lucru cu problema barierelor non-tarifare. Unii membri ai delegației și ai secretariatului au discutat cu ambasadorul japonez și au transmis acest mesaj. Sper că mesajul acesta este auzit, dar va trebui să continuăm să subliniem acest lucru în discuțiile noastre cu japonezii că fără această revizuire a barierelor non-tarifare în calea comerțului liber nu va exista un acord de liber schimb. Mulțumesc, David. Pare să a fost o vizită de mare succes și cum suntem cu toții raportori pe aceste chestiuni, vom uh, păstra legătura și vom discuta despre asta în continuare. Și cred că și președintele ți este recunoscător uh, acum. Punctul 19, deci am schimbat ordinea inițială, așa cum am spus de fapt de ieri, mecanismul de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale între statele membre și țări terțe în domeniul energiei. Este primul schimb de opinii. Ianic uh, Jadot este raportor. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați avut bunăvoința să inversați ordinea de zi. Am avut un vot pe un alt raport într-o altă comisie și n-am putut fi prezent mai devreme. Este un subiect important acesta, mecanismul de schimb de informații. Știți că avem primul schimb de opinie pe acest subiect. Comisia ITRE eh, este raportor pe fond, dar sigur avizul dat de comisia noastră cred că este la fel de important. Miza acestei propuneri este dublă. Pe de o parte, este vorba de a verifica aș spune, compatibilitatea între acordurile energetice bilaterale semnate de statele membre cu țări terțe, cu piața internă europeană, pe de-o parte, și apoi, fiindcă e vorba de un subiect uh, permanent, să creștem securitatea energetică a Uniunii Europene. Nu putem decât să fim de acord din acest punct de vedere cu Comisia și Consiliul privind lipsurile care există în acest domeniu. Mai clar, dacă Comisia face o astfel de propunere, înseamnă că există o preocupare astăzi uh, față de procesul de liberalizare a piețelor de gaz și de energie în Uniunea Europeană și mai ales uh, implementarea celui de-al treilea pachet uh, energetic și s-au văzut schimbări semnificative la nivel național din punct de vedere al legislației, dar Uh, vedem de, de altfel și faptul că se fac anumite concesii de reglementare în unele state membre ca urmare a unor presiuni, concesiuni, concesii care sunt uh, incompatibile cu buna funcționare a pieței interne uh, în domeniul energiei. Am putea discuta evident de problema diferendului gazelor între Rusia și Ucraina din 2009 și să ne amintim cât de vulnerabil a fost Uniunea Europeană atunci și cum s-a văzut clar că piața internă, piața unică nu funcționa bine. Așadar, Comisia propune în special să se îmbunătățească schimburile de informații între statele membre, evident, dar și între statele membre și Comisie cu privire la toate acordurile interguvernamentale în domeniul uh, energiei, deja, acorduri deja existente sau noi acorduri. Asta sigur, face parte și dintre consiliile, concluziile Consiliului din 4 uh, februarie 2011. Consiliul a spus acolo că statele membre trebuie să informeze mai bine Comisia în ce privește acordurile energetice pe care le semnează. Comisia estimează că există cam 30 de acorduri interguvernamentale între țări membre și uh, țări terțe pe uh, petrol și cam 60 pe gaze. Deci e clar că Comisia nu este complet informată și e nevoie de mai multă coerență pe piața internă a Uniunii în domeniul energetic. Așadar, care este conținutul propunerii? Sunt trei elemente cheie în această propunere. Articolul 3, care stabilește faptul că toate acordurile interguvernamentale trebuie notificate la Comisie. Articolul 5, care e foarte interesant pentru că el stabilește un control ex ante al compatibilității acestor acorduri guvernamentale cu reglementările pieței interne. Și articolul 6, care prevede elaborarea unor clauze standard pentru a asigura respectul uh, integral al uh, legislației energetice a Uniunii de către viitoarele acorduri semnate. Propunerea pe care vă fac eu este să susținem total uh, demersul Comisiei și Consiliului privind crearea unui sistem de schimb de informații mai detaliat și care să uh, aibă uneori caracter uh, obligatoriu. De asemenea, cred că mecanismul nostru de informare și de evaluare extante trebuie întărit și dacă iau un singur exemplu, uitați-vă la articolul 5, unul dintre elementele pe care le vom dezbate. Acesta nu precizează că un acord energetic evaluat prin proceduri externe poate să fie declarat incompatibil de către Comisie. Deci avem piața internă a Uniunii, avem un acord bilateral între un stat membru și o țară terță, și cumva la acest nivel ex ante, Comisia nu poate totuși să facă o evaluare și să spună că acel acord este incompatibil cu piața internă și cu reglementările acestea. Deci aici cred că va trebui foarte clar să mergem mai departe de atât. De asemenea, întotdeauna se pune întrebarea locului uh, aceste evaluări exante în uh, procesul de recunoaștere a compatibilității. Deci vă propun să întărim rolul Comisiei aici pentru ca ea să poată evalua și acorduri deja existente și să verifice dacă există compatibilitate. Și dacă nu există, atunci Comisia să sugereze statului membru respectiv să renegocieze un acord care încalcă regulile pieței interne. Așadar, acestea ar fi principalele puncte, principalele comentarii pe care vreau să le fac și uh, principalele propuneri față de comisie. Propun un document uh, pe care să discutăm uh, precis, Robert, și încă o dată cred că pentru noi acesta este un subiect foarte puternic. Avem o politică comercială unică în Europa, dar astăzi nu există politică comercială unică în domeniul energiei și dacă nu facem uh, nu stabilim această legătură între reglementările noastre interne și relațiile noastre cu țările terțe, cred că foarte rapid vom uh, da în incoerență și vom avea probleme grave de aprovizionare energetică și de securitate energetică, care vor pune sub semnul întrebării solidaritatea noastră europeană și piața internă. Mulțumesc, Ianic. Ca de obicei, un raport foarte bun. Bert și apoi închid lista vorbitorilor pentru că vine comisarul Carol de Ducht într-un sfert de oră. Bine, voi fi succint. Sunt într totul de acord cu principiul comisiei și uh, al raportorului. E evident că dacă tot avem o, via- o piață comună, ar fi bine să decidem împreună care sunt uh, contractele pe care le încheiem cu exteriorul. Dar trebuie să vedem cum stăm cu responsabilitățile. Toate acestea trebuie să fie definite în cadrul uh, domeniului energiei sau în cadrul pieței interne. Și mă refer aici la munca în cadrul Parlamentului European. Cine este uh, competentă pe fond? Care este comun? Uh, comisia competentă pe fond. De asemenea, trebuie să decidem care sunt definițiile noastre uh, Uh, și care sunt obiectivele noastre pe termen uh, lung. Ce înțelegem noi prin energii regenerabile și cum putem, într-adevăr, să le să realizăm toate obiectivele pe care le avem în acest sens. Articolul 6, dați-mi voie să trec acum la aspectele concrete. Mie mi se pare că acest articol este foarte neclar. Comisia ușurează totul. Cum? ușurează, nu prea știu, dar îmi dau seama că nu avem aici de-a face cu un efort comun european pentru uh, stabilirea unei strategii. Cred că mai putem lucra asupra acestui punct. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, rog reprezentantul Comisiei să comenteze. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul tocmai ne-a prezentat principalele aspecte ale propunerii noastre, deci nu o să mai repet și eu aceste lucruri. Permiteți-mi doar să subliniez câteva lucruri. Mai întâi, să clarific faptul că propunerea Comisiei nu vizează niciun caz, nu încearcă niciun caz să limiteze posibilitatea statelor membre de a încheia acorduri internaționale, interguvernamentale cu țări terțe în domeniul energiei, ci, din potrivă, să impună în practică un mecanism de informare cât mai cuprinzător în legătură cu aceste negocieri și cu aceste acorduri, având drept obiectiv creșterea transparenței și comunicării între statele membre în spiritul solidarității. De aceea mi se pare foarte important ca aceste schimburi de informații să se deruleze uh, cât mai repede cu putință, într-o fază cât mai timpurie a procesului de negociere. Și asta va permite în special să identificăm uh, probleme de compatibilitate cu legislația comunitară înainte ca textele negociate să fie deja într-un stadiu uh, spre finalizare. Și de aici uh, propunerea ca la comisie să se poată, comisia să aibă posibilitatea să-și dea un aviz pe text, uh, să-l transmită acest aviz statului membru vizat. Deci comisia să poată identifica cât mai devreme uh, statul membru respectiv în legătură cu posibile uh, incompatibilități, pentru ca acest stat să poată uh, imediat să rezolve problema, pentru ca să nu se ajungă la proceduri de încălcare a tratatului care să pună statul respectiv într-o procedură juridică dificilă, pentru că ar fi prins între obligațiile sale față de partenerul extern și obligațiile sale față de piața internă. Iată așadar lucrurile pe care vreau să le comentez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ianic nu mai are nevoie să mai comenteze aici. Eh, mulțumesc, un raport foarte important, Ianic, cu eh, efort. Următorul punct pe agenda, pe ordinea de zi, este acordul între Uniunea Europeană și Marocul și legatul Maroc prin măsuri reciproce de liberalizare referitor la produse agricole și produse pescărești. Eh, domnul Bove, este a treia lectură în comisie. Domnul Bove nu e prezent. O să întreb dacă dorește cineva să comenteze înainte să dau cuvântul comisiei. Nu, rog uh, comisia, domnul John Clark, îl știu bine pe John. Bun venit, John. Te rog să comentezi asupra raportului Bove. Thank you, Mr. Sturdy, um, and thank you for inviting me. To... Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat. Suntem recunoscători domnului Bove pentru că și-a formulat avizul, însă aș vrea să folosesc această ocazie uh, să dau o reacție a Comisiei față de acest proiect de aviz și mai ales să corectez câteva greșeli din proiectul de opinie. Și o să trec uh, prin ele foarte rapid. Prima este sugestia care se face în aviz că acest acord va fi în beneficiul multinaționalelor și va Uh, aduce numai micilor fermieri, mai ales celor marocani. Pot asigura Parlamentul că nu stau așa lucrurile. Majoritatea fermierilor marocani au maxim 5 hectare și ei doresc acest acord, au scris membrilor Parlamentului. Cooperativa micilor fermieri marocani a scris Parlamentului cerându-i să aprobe acest acord. Deci, cu siguranță, micii fermieri marocani sunt în favoarea acestui acord. O a doua chestiune care merită corectată este sugestia din aviz că există activități de uh, confiscare de, de uh, abuzivă de pământuri în Maroc și că investitori din zona Golfului ar fi cumpărat 71.000 de hectare de pământ. Încă o dată, nu s-a produs nicio astfel de achiziție, a fost doar un zvon care a fost uh, publicat de Reuters dar nu există nicio dovadă în legătură cu astfel de situație și vânzările uh, de uh, teren uh, în Maroc sunt supuse prevederii că nimeni nu poate cumpăra mai mult de 200 de hectare și vânzările totale sunt de mai puțin de 100.000 de hectare. În fine, raportul domnului Bove se referă la problema Uh, exploatării copiilor prin muncă în Maroc și sugerează că nu există niciun fel de libertate de asociere a muncitorilor. Și asta, din nou, este incorrect. Marocul a adoptat practic toate convențiile Organizației Internaționale a Muncii începește exploatarea copiilor și începește libertatea de asociație, însă este o țară în dezvoltare, în curs de dezvoltare, o țară săracă și are probleme în implementarea acestor acorduri. Și noi și UNESCO și Uh, Organizația Mondială a Muncii, cooperăm uh, cu guvernul pentru a îmbunătăți situația uh, de la fața locului. Al patrulea lucru, mediul. Avizul domnului Bove sugerează că e nevoie de 100 de litri de apă pentru a produce un kilogram de roșii în Maroc și, prin urmare, Marocul creează probleme de mediu prin exporturile sale. Iarăși este incorrect și, dacă ar fi corect, nu ar afecta în mod direct Uniunea Europeană, însă faptele sunt cu totul altele. Consumul de apă în Maroc pentru a produce uh, roșii nu este de 100 de litri pe kilogram, ci de 47 pe kilogram și media europeană e 45. Deci Marocul nu e nici mai rău, nici mai bun decât uh, Europa începește utilizarea apei. Și ca să punem lucrurile în perspectivă, un kilogram de carne de vită în Uniunea Europeană consumă 15.000 de litri de apă Uh, în al patrulea rând, uh, sistemul uh, privind prețurile de intrare, se spune în raport că există foarte multe fraude în declarațiile de import ale bunurilor marocane în Uniunea Europeană. Din nou, acest lucru nu este corect. Am cerut statelor membre, statelor importatoare, în special Franța, să ne spună dacă există fraude în aceste declarații și din 2005 n-am avut niciun fel de dovezi uh, în legătură cu activități frauduloase. Am propus, totuși, în următoarea reformă a uh, politicii agricole comune să îmbunătățim uh, funcționarea sistemului de intrare și cred că asta răspunde la orice uh, preocupare. Și, în fine, problema Saharei de Vest Poziția Comisiei în această chestiune a fost exprimată foarte clar într-o scrisoare cu către președintele acestei comisii. Dați-mi voie să repet. Acordul existent între UE și Maroc, deși acesta este doar o extensie, se aplică teritoriului marocan. Nu considerăm că Sahara de Vest face parte din teritoriile suverane ale Marocului, însă recunoaștem, așa cum fac și Națiunile Unite, că Marocul are posibilitatea de a administra această regiune conform prevederilor Națiunilor Unite. În ce privește problema agricolă, din câte știm noi, doar 500 de hectare de pământ sunt cultivate în această regiune și exporturile din, acea, din aceste 500 de hectare nu, sunt, nu merg către Uniunea Europeană, ci către Statele Unite prin intermediul Agadirului, orașului Agadir, și sunt exportate așadar în America sub eticheta produs în Maroc. Deci nu uh, nu e adevărat că americanii nu primesc produse în regiunea aia și noi o facem, ci exact pe dos. Domnule președinte, acestea au fost comentariile mele tehnice privind acest aviz și am fi uh, bucuroși să împărtășim uh, aceste informații în scris cu toți membrii. Dați-mi voie să închei cu două comentarii foarte generale. Marocul este un parteneriat din vecinătatea apropiată cu un statut privilegiat, face mare eforturi să se integreze cu Uniunea Europeană și ar trebui să încurajăm acest lucru și considerând uh, situația politică actuală din regiune, este opinia noastră că acest acord va fi un semnal important al uh, bunelor noastre intenții în regiune. Dacă l-am respinge, asta însemna să ne compromitem credibilitatea în relația noastră cu Marocul și cu regiunea întreagă. Așadar, aș sugera uh, tuturor să țină seama de aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, John. Există comentarii pe această temă? Dacă nu există comentarii, nu cer scuze. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră, am citit uh, acest raport și pe care l-am primit în ultimul moment, însă în orice caz n-am fost surprins de conținutul lui. Întrebarea pe care vreau să o ridic este legată de următorul fapt. Avem multe acorduri de acest tip cu multe țări. Dacă excludem uh, problema, să zicem așa, sentimentală, uh, emoțională a Saharei de Vest, care poate să stârnească din emoții rândul multor membri ai Parlamentului, Adică vreau să spun că e clar că teritoriul acela e administrat de Maroc, are statut autonom. Deci dacă lăsăm această problemă la o parte și ne concentrăm asupra acordului comercial ca atare, nu prea văd că ar fi ceva adevărat în, în ce a spus domnul Boven în, în opinia, în avizul său. Adică trebuie să ne uităm Uh, la substanța lucrurilor, la, la garanțiile pe care acest acord le oferă. Dacă ne uităm la cote, de exemplu, politica comercială a Marocului este de a crește cotele și de a vinde chiar peste cote. Acest lucru trebuie reglementat. Da, există mecanisme prin care se poate face această reglementare în fiecare an. Și de asemenea, există clauză de salvgardare. Da. S-au ridicat aici probleme și dacă aș mai dacă aș avea niște cunoștințe mai aprofundate, lucruri pe care mărturisesc că nu l-am, aș putea să mă refer mai mult la ele. Dar sunt sigură că da, afirmațiile pe care le face domnul Bove cu um, exploatarea copiilor și toate acestea, dacă ar fi adevărate, atunci Organizația Internațională a Muncii ar denunța aceste lucruri. În calitate de raportor din uh, umbră, sunt de acord să avem acest uh, acord cu Marocul uh, și un acord care să producă garanția unei politici comerciale îmbunătățite și să nu submineze interesele fermierilor europeni. Președintele, mulțumesc foarte mult. Trebuie să închid uh, această dezbatere. Am avut o discuție pe această temă. Cei care mai vreau să vorbească au avut ocazie să vorbească. Domnul Boven nu este prezent. Este a treia oară când se discută în comisie acest subiect. Mulțumesc tuturor celor implicați, mulțumesc pentru comentarii și cred că este momentul să trecem mai departe. Uh, raportul va fi examinat pe 8 decembrie, termenul pentru amendamente 9 decembrie, votul în comisie 25 sau 26 ianuarie. Now, uh, move on and... Mulțumesc. Acum trecem mai departe și urăm bun venit domnului comisar Karel de Gucht. Ne bucurăm să vă uh, avem alături de noi. și având în vedere că am discutat deja o serie întreagă de probleme uh, importante cu directorul general uh, Damanti ieri, am înțeles că domnul comisar ar dori să se concentreze... Sorry. Mă iertați, spune președintele. Vă rog să faceți liniște. I understand that... Am înțeles așadar că domnul comisar ar dori să se concentreze pe probleme generale legate de politica comercială, așadar vom discuta de probleme cum ar fi runda Doha, viitorul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și programul de lucru al Comisiei 2012 legat de acordurile de liber schimb cu Japonia, acordul de investiții cu China, reforma instrumentelor de comerț și și evident dacă e posibil situația relației cu India, pentru că este un uh, subiect uh, arzător și încurajăm toți membrii să contribuie la această discuție. Uh, cum spuneam, mulțumim comisarului pentru că se află alături de noi și suntem nerăbdători să vă ascultăm. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, vă asigur că întâlnirea noastră de astăzi a dat peste cap activitățile secretariatului. Vreau să le mulțumesc tocmai de aceea reprezentanților secretariatului mai întâi de toate pentru faptul că au ținut cont de agenda mea încărcată. Bine, lucrurile acesta mai mult ca sigur se va întâmpla și uh, pe viitor. Însă au existat o mulțime de factori care m-au uh, împiedicat să, să ajung mai uh, devreme. De două ori pe an vin în fața comisiei dumneavoastră pentru a discuta despre ceea ce a mai făcut comisia. Din voie să vă vorbit, vorbesc astăzi în special despre negocierile OMC care reprezintă cele mai importante obiective ale noastre. În septembrie, anul, în septembrie nu am reușit să discutăm despre runda de la Doha și tocmai de aceea vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră înainte de cea de-a opta întâlnire ministerială a OMC care va avea loc în, peste câteva săptămâni. Anul 2011 a fost unul deosebit de important pentru activitățile economice europene. În 2011 am încheiat uh, acorduri cu Coreea, Ucraina și am discutat de asemenea despre accederea Rusia, Rusiei la OMC. Anul 2012 va fi la fel de, de intens ca și anul 2011 și vă voi spune pe vi- în cele ce urmează câte ceva despre activitatea noastră în 2012. Vom uh, sau sperăm că până la finele anului acestuia vom semna acta, de asemenea o serie de tratate cu uh, America Latină și o serie de alte uh, dosare legislative pe care le discutăm alături de Parlamentul European. Bineînțeles că ținem cont de de propunerile omnibus, uh, de propunerile cu privire la uh, investiții, etc. În primul și în primul rând, uh, GSP. În cadrul unei prime discuții, Parlamentul European a spus că nu este mulțumit de activitatea Comisiei în acest domeniu. E bine, acum că am trecut peste această primă fază, dați-mi voie să vă spun că sunt îngrijorat de faptul că la șase luni după adoptarea de către colegiul acestei propuneri nu există încă niciun fel de pas înainte. Am înțeles că comisia dumneavoastră încearcă acum să înțeleagă instrumentele aceste, acestea foarte complicate și să vină cu amendamente raționale. Însă trebuie să țineți cont și de poziția mea. Sper că vom recupera timpul pierdut în 2012. Vă rog frumos să țineți uh, cont de ajutorul pe care vi-l oferim permanent cu privire la informațiile cu privire la activitățile OMCF. Suntem dispuși să vă oferim permanent astfel de informații. Bineînțeles că vă amintiți că într-una dintre primele întâlniri cu comisia dumneavoastră am spus cât de important este să nu pierdem vremea pentru a ne asigura poziția de parteneri comerciali cât se poate de soliți, solizi. Și vă dați seama cât de importante sunt activitățile economice îmbunătățite în contextul crizei economice. Îngrijorările mele sunt de natură, de natură politică. În momentul de față, Comisia încearcă să îmbunătățească, să-și îmbunătățească activi, activitățile și sper că pot continu, continua să contez pe asistența dumneavoastră. Și uh, am nevoie de această, această asistență într-o, în cazul unei serii de importante acorduri, precum cel cu Columbia și Bolivia. Bine, nu vreau să vă fac pe dumneavoastră țapii spășitori, nici pe departe activitatea noastră a comisiei a început puțin mai greu, acum încercăm să recuperăm timpul pierdut, iar bineînțeles că dumneavoastră sunteți constrânși din pricina noastră. Ei bine, dați-mi voie să, să fac un apel către dumneavoastră, haideți să discutăm cât se poate de aprins, dar fructuos pentru a ajunge la consens cât mai repede cu putință. Câteva dintre inițiativele pe care le avem uh, în momentul de față. Ieri ați aflat informații cu privire la activitățile noastre cu partenerii din sudul Mediteranei și Vă asigur că și activitățile de parteneriat cu Georgia și Moldova sunt deosebit de avansate. Am putea începe discuțiile și negocierile cu aceste state cu privire la încheierea de acorduri uh, Uh, comprehensive cât mai curând cu putință și în curând ne vom adresa și Armeniei. De asemenea, în curând vom începe negocierile cu Japonia. Dar bineînțeles că acum mingea este în terenul japonezilor. Avem nevoie de asigurări din partea lor cu privire la eliminarea barierelor netarifare. activitatea intensivă din anul 2012 ne va ajuta să obținem rezultate cât se poate de concrete, sper eu, în prima jumătate a an, anului 2012. Mă gândesc în special la negocierile cu Singapore și uh, negocierile ce vor urma cu Malaezia. Alături de domnul Barnier, luna viitoare voi veni cu un instrument european care va oferi companiilor europene un acces sporit la licitațiile publice din străinătate. Încercăm să facem tot pentru ca partenerii noștri comerciali să renunțe la orice fel de măsuri protecționiste și să-și deschidă piața achizițiilor publice. Vă puteți aștepta la, în curând la o comunicare din partea Comisiei cu privire la dezvoltare. În cadrul mandatului meu am lansat de curând o dezbatere cu privire la ce și cum poate face Uniunea Europeană pentru ca toate instrumentele uh, europene să fie într-adevăr uh, în interesul cetățenilor. Care este obiectivul meu prin această inițiativă? Îmi doresc ca toate instrumentele să fie într-adevăr funcționale. Uh, Uh, ținând cont de mediul uh, dificil în domeniul comercial din momentul de față, uh, e normal să vrem să schimbăm ceva pe aici, pe colo colo. Instrumentele trebuie de asemenea să fie durabile. Vor exista o serie de procese de, de, de dialog sau vor exista o serie de dialoguri care vor asigura aportul actorilor și ideilor actorilor la definitivarea textelor legislative. E important să ajungem la un consens între toți cei implicați. Acesta este un, unul dintre obiecte, obiectivele mele. Bineînțeles, Parlamentul European va fi informat cu privire la toate evoluțiile și sper din tot sufletul că vom veni cu mai multe propuneri conc- concrete în curând. În ceea ce privește agenda multilaterală și provocările cu care ne confruntăm în momentul de față. Situația în cadrul negocierilor OMC este, bineînțeles, dificilă acum. Discuțiile au ajuns uh, într-o fundătură. Însă sperăm că lucrurile se vor schimba cât mai curând cu putință, pentru că această organizație este, bineînțeles, cea mai importantă. Este, uh, este organizația care decide modul în care se ajunge la acorduri comerciale și se desfășoară activitățile comerciale. Tocmai de aceea importanța continuării negocierilor este esențială. Însă, pentru a face lucrul acesta avem nevoie, bineînțeles, de o, o de lideri care să își asume responsabilitatea de a pune pe picioare din nou runda de la Doha, iar Uniunea Europeană și-a asumat acest rol de lider. Uh, am uh, explicat uh, partenerilor uh, noștri că pentru ca activitățile comerciale Uh, internaționale să funcționeze bine, avem nevoie de reguli cât se poate de clare stabilite de, de către OMG. OMC și tocmai de aceea runda de la Doha este esențială. În acest sens, domnul uh, Barroso va trimis deja un document cu privire la obiectivele noastre. La G20 am văzut uh, că și liderii acestor state importante sunt de acord cu abordarea rundei de la Doha și și-au declarat cu toții dorința de a continua negocierile și dialogul. G77 a declarat același lucru la o săptămână după uh, summitul G20. Dar, bine, aceste declarații nu sunt suficiente, bineînțeles. Întâlnirea OMC de, din decembrie trebuie să redemareze, să reprezinte o redemarare a de, a dialogului. E important ca toate deciziile luate acolo să ducă la o avansare pe agenda comercială globală. Bineînțeles că pentru că lucrul acesta să se întâmple, e nevoie ca membrii OMC să fie cât se poate de pragmatici și să discute pornind de la mandatul rundei de la Doha trebuie să se pune accent asupra acelor domenii care trebuie neapărat să fie uh, discutate chiar înainte de finalizarea rundei de la Doha. Uniunea uh, Europeană este de părere că statele cele mai puțin uh, favorizate trebuie să fie întotdeauna favorizate în cadrul deciziilor luate la OMC. Acesta trebuie să, însă să respecte toate regulile cu privire la exporturi, cu privire la eliminarea barierelor comerciale, tarifare, etc. E importantă încheierea unor, actor, uh, unor acorduri comerciale cu statele în curs de dezvoltare și uh, cele mai puțin favorizate, însă e important de asemenea ca toate acestea să respecte regulile în uh, vigoare. Lucrul acesta s-ar uh, ar duce, bineînțeles, la o eliminare a birocrației la nivel mondial și la îmbunătățirea fluxurilor comerciale. Toate companiile europene își doresc rezultate din partea OMC, iar OMC-ul trebuie să reușească să se ridice la nivelul așteptărilor. Bine, există aceste Uh, domenii asupra cărora trebuie neapărat să se ia o decizie, uh, domenii care uh, nu sunt deloc neimportante, însă vor aduce mari beneficii celor implicați. Faptul că pachetele comerciale rămân în continuare nefinalizate, e important, face cu atât mai importantă luarea de decizii cu privire la acces, accesul pe piață. Și în acest context mă gândesc la acorduri și texte care să acorde acces similar tuturor statelor, indiferent de, de importanța lor și mărimea lor. În plus, membrii OMC trebuie să înțeleagă că regulile multilaterale din momentul de față nu fac facă, față profe- provocărilor din momentul acesta, și anume energie, securitate, etc. Toate aceste provocări eh, nu vor dispărea eh, peste noapte. Uniunea Europeană a cerut eh, OMC-ului să creeze un program de lucru cu privire la modul în care aceste provocări vor avea consecințe asupra economiei globale. Bine, în momentul de față suntem însă de acord, acceptăm faptul că acest, uh, acest uh, program de lucru nu trebuie să contravină mandatul rundei de la Doha. E important uh, să stabilim reguli comune pentru toți. Lucrul acesta este absolut esențial pentru toți actorii globali care activează într-o lume din ce în ce mai multilaterală. Dar vedem că, din fericire, iată, multe state se aliniază încet, încet regulilor OMC. Mă gândesc, spre exemplu, la Rusia. Este absolut uh, remarcabil modul în care uh, activitățile comerciale globale obligă statele să se alinieze unor uh, reguli internaționale. Dar, bineînțeles, în ceea ce privește Rusia, odată ce aceasta se va uh, alătura OMC-ului, bineînțeles că va trebui, la fel ca și uh, China în trecut, să prezinte, să-și prezinte prioritățile în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Bine, discuțiile cu siguranță nu vor fi uh, facile. Însă, cu toate acestea, ne dăm seama că sistemul OMC este singurul viabil care asigură, practic, uh, soliditatea activităților economice și comerciale pe viitor. Tocmai de aceea uh, e uh, important să sprijinim runda de la Doha și, de asemenea, Organizația Mondială a Comerțului. cei uh, care uh, critică runda de la Doha trebuie să înțeleagă că criticile acestea sunt neavenite și uh, nu se bazează absolut deloc pe importanța acestor decizii comune. Noi încercăm, practic, să sprijinim membrii OMC în încercarea lor de a depăși toate provocările cu care ne confruntăm în secolul 21. Uh, trebuie să înțelegem cu toții că soluțiile la aceste provocări nu pot fi găsite în afara unui sistem multilateral. Dați-mi pe această cale voie să mulțumesc Comisiei INTA pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o anul acesta. N-am prea avut uh, activități în plenară în ultimele trei luni, însă cu siguranță în lunile ce vor urma, în 2012 și în 2013, uh, situația se va uh, schimba. Și credeți-mă că veți avea nevoie de noi membri pentru a face față responsabilităților. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul coordonatorilor. după care o să-l rog pe domnul comisar să răspundă la întrebări și după aceea dau cuvântul colegilor. If, if we start with, uh... Începem, deci, cu domnul Caspari. Ja, lieber Robert, es gäbe äh, so viele Dinge. Da, există atât de multe lucruri despre care ar trebui să vorbesc, dar n-am suficient timp la dispoziție. Trebuie să mă acces pe doar trei lucruri. În primul și în primul rând, Japonia. Deci prima întrebare este legată de Japonia. Domnule comisar, spuneați că acel scoping exercise este în curs. Am spus de mai multe ori uh, că Parlamentul European, în urmă cu vreo două luni, într-o rezoluție, a decis ca, înainte de începerea negocierilor, să uh, Ah, fie nevoie de semnale cât se poate declare din partea japonezilor cu privire la deschiderea piețelor. Am avut un dialog care n-a adus prea mult, însă cu toate acestea am reușit să identificăm 27 de bariere netarifare pe care am dorit să le înlăturăm. Aceasta este provocarea cu care, sau temerea pe care o am eu în momentul de față. V-am tot adresat întrebări pe tema aceasta, dar nu mi-ați răspuns. Uh, la întrebare. Ei, uh, am înțeles că deocamdată uh, acest scoping exercise este desfășurat de fiecare în parte, nu se prea discută despre aceste bariere netarifare și, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb credeți într-adevăr că japonezii își vor deschide piața în adevăratul sens al cuvântului? Asta în primul rând. În al doilea rând, aderarea la OMC a Rusiei. Ați vorbit despre această uh, temă deja? Ce mă interesează pe mine? Care sunt acordurile încheiate cu Rusia? Care sunt acordurile care ar putea să ne cadă în spinare peste vreo câțiva ani, acorduri încheiate cu Rusia? În momentul în care uh, a aderat uh, China, se spunea că China își asumă responsabilitatea de a deveni o economie de piață până în 2016. Recunoșteam această capacitate a Chinei pe vremea aceea uh, sau se recunoștea, Însă, bineînțeles că această recunoaștere era atât de nerealistă încât uh, nu și avea sensul. Bine am făcut că n-am acceptat lucrul acesta. Credeți că în cazul Rusiei vom fi obligați de asemenea să recunoaștem o mulțime de lucruri, o mulțime de lucruri care nu se vor uh, tra transforma în realitate? Credeți că există astfel de aspecte sau sunteți absolut convins că acordul încheiat cu Rusia este unul cât se poate de solid? Și încă ceva. Am, am ratat primele minute ale intervenției dumneavoastră, po- poate că ați vorbit deja despre această temă, însă eu nu am auzit nimic despre TEC și uh, relațiile transatlantice, în special despre summitul UE-SUA de săptămâna viitoare. Dumneavoastră sunteți responsabil uh, la nivelul Comisiei pentru TEC. Uh, Parlamentul European, în cadrul sesiunii plenare de săptămâna trecută, a spus clar că ne dorim uh, că își dorește ca relațiile cu SUA să fie din ce în ce mai intensive. Parlamentul European își dorește mai multe rezultate din partea TEC-ului și, de asemenea, își dorește ca uh, Comisia să discute despre o agendă transatlantică cu privire la creștere și ocupare cu partenerii americani. Uh, în uh, momentul de față, ambii parteneri de ambele uh, părți ale Atlanticului se iau decizii cu privire la creșterea economice, cu creșterea economică, însă nu discutăm despre aceste pachete implementate de fiecare, pe fiecare mală al Atlanticului. Se prea poate ca aceste uh, programe de relansare economică să aibă influențe negative una asupra partenerilor. Nu ar fi bine să discutăm mai bine despre o agendă comună? Bernd. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am patru întrebări. Bine, voi vorbi despre alte teme decât colegul Caspari. În primul și primul rând vorbeați despre acele trade defense instruments pe care ați vrea să le uh, reformați. Uh, E bine, tare uimiți am fost de această declarație a dumneavoastră. Asta deoarece în audierea din 2010 spuneați că nu vreți să aduceți niciun fel de atingere a acestor instrumente, mai ales când ne confruntăm cu o situație de criză. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb care este fundalul pe care începe această discuție informație nouă cu privire la aceste Trade Defense Instruments. Există noi informații care fac necesară uh, schimbarea lucrurilor și de asemenea vreau să vă întreb dacă nu credeți că ar fi bine să discutăm în prealabil despre această poziție nouă a dumneavoastră. Și în acest context, nu credeți că ar fi în detrimentul relațiilor comerciale pe care le avem deja schimbarea acestor trade defense instruments care funcționează tare bine din 2006 încoace. În al doilea rând, ați vorbit uh, pe larg despre runda de la Doha, nu putem porni de la premisa că lucrurile se vor îmbunătăți în acest context. Oare nu credeți că ar fi necesară o nouă strategie, un nou document strategic al uh, Comisiei în care să discutăm despre acceptarea noastră a eșecului rundei de la Doha și uh, în care să includem de asemenea obiectivele noastre pentru cooperare regională. Okay. <laughs> I'll do it. Ähm, Doha, Sie haben ja sehr genau besch beschrieben, wie die. încă ați descris foarte clar situația în care se află ronda de la Doha. Tocmai de aceea vă întreb dacă nu credeți că ar fi bine ca Comisia să prezinte în curând o nou, un nou document strategic, un nou document strategic în care să acceptăm eșecul rundei de la Doha și, de asemenea, să adoptăm o nouă poziție a Uniunii Europene. Să punem uh, mai degrabă accent asupra acordurilor uh, regionale uh, care să ducă la crearea unor standarde comune. În al treilea rând, spuneați că statele din estul Europei uh, vor încheia din ce în ce mai multe acorduri eh, comerciale. Numeați și eh, Georgia în acest context. Credeți că lucrul acesta este corect, dat fiind faptul că deja se discută despre nerespectarea regulilor Organizației Mondiale a Muncii, despre multe dintre statele parteneri din Est? Și în al patrulea rând, Luni va trebui să primim o nouă propunere legislativă a Comisiei cu privire la achizițiile publice și deschiderea pieței achizițiilor publice către statele terțe. Care este direcția pe care o veți urma? Vă mulțumesc. Next is, uh, present is Helmut Schulz. Helmut Schulz. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mărturisesc, domnule comisar, că um, sunt impresionat de discursul dumneavoastră privind aspectul multilateral al comerțului internațional și faptul că abordați o nouă poziție. Trebuie să ne dăm seama acum că întreg sistemul comercial internațional este în joc aici. Iar um, dat fiind acest lucru, aș dori să vă întreb în contextul conferinței ministeriale de la Geneva, care va avea loc, care este poziția uh, Comisiei în ceea ce privește ajungerea la un acord pentru a sensibiliza toți participanții cu privire la acest aspect. Cum putem găsi un compromis? Pe 31 octombrie, a, a avut un schimb de păreri cu unele țări în curs de dezvoltare și ele doreau să facă o propunere la Geneva pentru a impune unele reguli sectorului financiar și dumneavoastră ați vorbit despre domeniile suplimentare care trebuie incluse. Reprezentantul Uniunii Europene la această rundă de negocieri nu împărtășea această părere a țărilor în curs de dezvoltare. Ne confirmați acest lucru? Și sunteți de acord cu această poziție? Care este provocarea pentru Uniunea Europeană aici în ceea ce privește investițiile și provocările pe termen lung uh, la nivel comercial? Încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Efectele cumulative și pe termen lung ale acordurilor pe termen a acordurilor comerciale de liber schimb în general. Avem uh, o am înțeles că diversele părți participante trebuie să ajungă la o concluzie privind uh, acordurile de liber schimb și ați vorbit în acest context despre țări terțe, dar dacă dacă vorbim despre o abordare bilaterală și regională, nu ar fi mai bine să avem o evaluare a impactului cu privire la efectele pe termen lung ale acestor acorduri comerciale bilaterale în ceea ce privește situația economică și comercială a Uniunii Europene, precum și a țărilor terțe cu care încheiem aceste acorduri. Și în uh, fiecare acord se fac din ce în ce mai multe concesii în domeniul agricol care afectează fermierii europeni. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră țineți cont de efectele cumulative asupra fermierilor europeni, efectele acestor acorduri comerciale și, în al treilea rând, vă dați seama ce înseamnă toate acestea pentru producătorii din țările partenere. De pildă, dacă, de pildă, ne gândim la negocierile despre un acord de liber schimb cu Mercosur, despre activarea acestor negocieri pe viitorul apropiat, atunci întrebarea este ce va însemna acest lucru pentru producătorii din aceste țări, faptul că devin numai o sursă de competitivitate pentru aceste produse europene, pentru aceleași produse europene, de pildă Argentina, producția de soia, care afectează uh, Uh, producție de soia europeană din cauza folosirii abundente. Și uh, încă o întrebare care poate vizează mai mult Germania. Ați aflat că guvernul german dorea să încheie un acord de investiții cu Irak? Sau poate că au anunțat deja că vor face acest acord? Uh, cum se încadrează acest uh, raport în uh, responsabilitatea Uniunii Europene. William, domnule comisar, mulțumesc pentru prezență. Și îmi pare rău că am pierdut o parte din discurs, discursul dumneavoastră, dar am o întrebare, numai o întrebare. În ceea ce privește acordul european de liber schimb cu India, acces Vom institui contingente? S-a renunțat la ideea de contingente? A, a, așa umblă zvonul. Se pare că nu vor mai exista deloc contingente. Acest lucru mă îngrijorează pe mine, mai ales în numele uh, alegătorilor mei de uh, toate culorile politice. UE India. Avem nevoie de mai multe lămuriri cu privire la acordul de liber schimb UE-India. Mulțumesc. O să intru acum în rolul de coordonator. Pakistan și India au uh, renunțat la dreptul de veto cu privire la derogări, dar mai avem patru țări care, care blochează acest acord veți uh, revizui această situație? Sau considerați că există o portiță de introducere a acestui acord sau veți schimba propunerea? În ceea ce privește mm, poziția cu privire la Rusia, SUA a publicat un raport despre um, respectarea angajamentelor OMC a Chinei. Comisia va face același lucru cu privire la Rusia, în momentul în care va adera la OMC, un raport anual cu privire la respectarea angajamentelor Rusiei la OMC? Vă mulțumesc. Mulțumesc um, foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și vă spun sincer că sunt interesante și mă stimulează aceste întrebări. În ceea ce privește Japonia, domnule Caspari. Sunt de acord cu dumneavoastră. Fie că este vorba despre discuțiile la grupul de nivel înalt sau grupul privind uh, stabilirea sferei de aplicare, eu nu, voi începe, nu vom începe negocierile până nu se vor face concesii din partea Japoniei cu privire la barierele non-tarifare altfel am irosit timpul și nu avem timp de irosit. Trebuie ca Japonia să facă un pas înainte în această direcție, înainte de a începe negocierile. Nu știu care este acordul exact, dar, dar asta e mai puțin important. Acest aspect însă l-am spus uh, sus și tare, trebuie să dea dovadă de concesii acum și abia după aceea vom începe negocierile. Nu concesii peste tot, pe toată linia, dar trebuie să arate că sunt dispuși să facă și ei un pas. Apoi, în ceea ce privește Rusia, are un statut de economie de piață. Deci nu aceasta este chestiunea aici. Au dobândit deja acest statut de economie de piață. Acest statut le-a fost acordat la nivel politic. Da, suntem de acord, acum ceva timp. 10-15 ani, acum 10-15 ani. Aceste negocieri au fost unele anevoioase și îndelungate. Știți că avem mai multe faze, mai întâi acordul bilateral, apoi cel bilateral și noi am fost uh, ultima redută. Ceilalți parteneri au ajuns la un acord uh, cu Rusia mai înainte mai ales în ceea ce privește SPS și uh, industria automobilelor. Acestea erau um, chestiunile cu probleme. Acum, uh, cred că la SPS am obținut un acord bun care va putea fi pus în practică, iar acest lucru este important. Să nu uităm că Rusia importă o treime din alimentele consumate din Uniunea Europeană. Deci noi suntem principalul exportator de fructe și legume pentru Rusia. Piața rusă este um, este un, o piață foarte importantă pentru noi și ne amintim ce probleme am avut și în ceea ce privește industria automobilelor, uh, industria auto. Aș putea să intru uh, în amănunte, dar cred că am limitat impactele, impactul mecanismului de sprijin pe care doreau să-l instituie și să-l mențină uh, în vigoare. Și noi am introdus uh, acest instrument cu obligativitate juridică iar în acord se stipulează că până la sfârșitul lui TRIM 2, deci la sfârșitul lui 2018, vom putea să exportăm uh, aceeași cantitate de componente și uh, auto, dacă nu, dacă nu, cotele vor atinge nivelul zero. acestea discuții au fost foarte grele și uneori nu, nu doar economice și comerciale, dar până la urmă, iată, am avut câștig de cauză. Și am încheiat o afacere o, și cu Georgia, voi reveni la acesta imediat. Aceste acorduri pe care le-am obținut cu greu sunt bune, iar uh, <laughs> mă îndoiesc totuși că dumneavoastră Parlamentul nu va avea nimic de spus peste câțiva ani. Nu știu dacă eu voi mai a auzi atunci ce aveți de spus. Ehm, situația nu este ideală, într-adevăr, dar dat fiind împrejurările și situația, cred că este cea mai bună. În ceea ce privește cooperarea transatlantică, vinerea trecută am ehm, În ceea ce privește Consiliul Economic Transatlantic, am fost vinerea trecută în Parlament și am discutat despre acest lucru. Acest Consiliu se desfășoară bine și aceasta este și părerea partenerilor noștri americani. Avem uh, o foaie de parcurs pentru mobilitatea electronică. Am ajuns la un acord privind investiții și TIC, privind sănătatea electronică, e-health și nu spun neapărat că sunt încrezător, dar sper că vom uh, ajunge la un acord și privind transporturile sigure și vom elimina controlul uh, uh, în, în măsură de 100% a containerilor în SUA. Deci mergem în direcția cea bună, ne îndreptăm pe drumul cel bun. La summitul de săptămâna viitoare se va face o propunere și în ceea ce privește instituirea unui grup de reflexie cu privire la modul în care se pot uh, intensifica piețele americane cu un uh, mandat de a face propun o propunere în acest sens pentru summitul următor. Această inițiativă este una importantă și uh, mă voi întoarce în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre aspectele cele mai importante nu ne putem închipui că vor dispărea toate tarifele cu privire aferente mărfurilor, dar uh, aceste inițiative vor avea un impact asupra politicilor noastre comerciale. Putem uh, face ceva, dat fiind că există un interes de ambele părți și deci se va înainta această propunere. Domnul Langer. Langen. v-a surprins eh, ce am spus cu privire la instrumente de protecție comercială. Nu i-am schimbat părerea, dar eh, în, acest, în mandatul meu am competența de a lansa această discuție cu mediul de afaceri, cu Parlamentul European, pentru a vedea ce îmbunătățire am putea aduce acestor mecanisme de protecție comercială, instrumente de protecție comercială. Dar deocamdată nu știu, nu-mi dau seama cât de necesar este în acest moment. Uh, nu sunt convins că este foarte necesar, dar uh, deschidem discuțiile și vedem ce propuneri se fac și dacă se fac propuneri de la care putem pleca. Nu înseamnă că mi-am schimbat poziția, nu înseamnă că se fac presiuni asupra mea să iau această inițiativă, dar ține de mandatul meu și deci cred că uh, Uh, trebuie ridicat acest subiect cu Parlamentul European, cu mediul de afaceri și să vedem unde, uh, unde ajungem. În ceea ce privește Doha, nu o să repet ce am spus în discursul introductiv, dar înțeleg că întrebarea pe care mi-o adresat este oare nu ar fi mai bine să ne îndreptăm către o uh, abordare regională, multilaterală? Nu, nu cred că este o idee bună. Americanii au luat-o pe acest drum uh, încă de demult prin acest parteneriat uh, transpacific și uh, se pare că lucrurile nu sunt mai ușoare așa. Dacă vor într-adevăr să întreprindă acțiuni profunde și cuprinzătoare, atunci lucrurile nu stau deloc ușor. Și până la urmă, era, e dreptul lor să facă orice interpretare politică pe care și-o doresc, dar uh, eu nu cred că există vreo alternativă viabilă, că această abordare regională nu este o alternativă viabilă. Am făcut acest lucru la ACTA, de pildă. La nivel regional am încercat cu Asia ca regiune și n-a funcționat și a trebuit să ne întoarcem la abordarea bilaterală. și ne-am uh, implicat mai mult în negocieri cu membrii ASEAN care înțelegeau ce probleme, cu ce probleme ne confruntăm la nivel uh, regional, fiindcă aceste economii uh, sunt la niveluri diferite de dezvoltare, există și discrepanțe între țările ASEAN. Deci nu există o soluție unică pentru aceste probleme. Eu, în continuare, sunt de părere că Doha este cea mai bună opțiune. Nu înseamnă că nu dau dovadă de flexibilitate, nu sunt deschis la minte, dar pentru mine nu există o alternativă. Principala problemă o reprezintă faptul că americanii uh, nu cred că așa stau lucrurile. Ei au altă interpretare uh, un studiu recent uh, publicat de un institut uh, faimos cu privire la posibilul rezultat al Doha și Institutul Peterson, un institut faimos în SUA, a oferit rezultate divergente. Ar fi bine să avem o dezbatere pentru a aduce față în față pe acești experți uh, și de la aceste două institute și pentru a, ar fi bine să o facem chiar în Parlamentul European pentru a ni se prezenta toate argumentele. Doha este cea mai bună soluție din două motive. Dacă dorim să abordăm uh, toate noile dezbateri cu privire la energie, uh, chiar și regulamentul financiar, care este mai complicat, așa cum a spus domnul Schulz, trebuie mai întâi să finalizăm negocierile de la Doha. Ideea că putem să trecem pur și simplu la o fază ulterioară fără să finalizăm negocierile de la Doha este incorrectă, fiindcă atunci am blocat, am blocat acorduri sectoriale ca GPA, ca ITA și mai, așa mai departe. Trebuie să, trebuie să acționăm în așa fel încât toate economiile lumii să obțină avantaje. Al doilea motiv îl reprezintă că se manifestă acum un protecționism de noua generație, care este foarte primejdios pentru sistemul comercial mondial. Este vorba de plafonare a investițiilor, este vorba aici de dispoziții naționale, de transferuri forțate de cercetare și dezvoltare, iar noi, ca cel mai mare bloc comercial din lume, uh, dorim să existe o structură comercială cu un sistem de soluționare a disputelor uh, care să funcționeze bine. Deci uh, nu. Deci, după mine, această analiză este bună, dar în egală măsură trebuie să-i convingem și pe ceilalți parteneri. Poate peste un an sau poate peste mai mulți ani vom avea mai multe șanse să-i convingem, dar eu cred că interpretarea noastră este cea corectă. Și apropo, domnului Barroso nu i-a fost deloc ușor să susțină această poziție la G20 din la Cannes, dar am făcut-o. Formularea nu ne pune probleme, dar Uh, formularea nu este decât, nu, nu este decât cuvinte, trebuie să vedem care sunt și rezultatele și încercăm să facem progres. Am văzut anul trecut că, într-adevăr, avem cuvinte bune și frumoase exprimate la G20, după care nu există mandat pentru niciun fel de acțiune și cred că același lucru se va întâmpla la Geneva în a doua săptămână a lunii decembrie. Dar nu e vina noastră. Noi am făcut eforturi în acest sens, dar în egală măsură trebuie să le convingem și pe americani. Asta este problema până la urmă. Georgia acum. Nu există nicio legătură între declarațiile noastre cu privire la faptul că avem în vedere deschiderea negocierilor cu Georgia și uh, aderarea la OMC a Rusiei. Absolut nicio legătură. trimiterea la standardele OIM. Noi am spus foarte clar uh, și acum câteva zile uh, m-am întâlnit cu ministrul economiei al Georgiei și după aceea cu premierul la o săptămână și le-am spus foarte clar că trebuie îndeplinite precondițiile. Georgia a făcut uh, mulți pași înainte și de asemenea și Moldova, dar trebuie să respecte condițiile prealabile. Și ei au spus că vor face acest lucru în următoarele săptămâni. Să vedem. Au un program foarte clar și un calendar foarte clar care a fost aprobat uh, uh, de, de, de aprobarea acestor dispoziții în Parlament, dar acestea sunt condițiile pe care le-am stabilit noi și nu le schimbăm acum mai bine să începem o săptămână mai târziu discuțiile, dar uh, să avem discuții pe niște baze solide. Achizițiile publice. Cred în continuare că putem uh, lansa discuțiile săptămâna, luna viitoare dacă o țară terță blochează o parte sau întreaga piața achizițiilor publice uh, față de um, companiile europene, atunci noi putem să avem aceeași atitudine. Comisia uh, ia aici decizii. Aici avem nevoie de o jurisprudență europeană, cea mai bună abordare. Iar uh, direcția acestei, uh, aceasta este direcția acestei propuneri, care este o propunere comună alături de domnul Barnier. Domnule Schulz, cred că am răspuns la întrebarea cu sistemul multilateral uh, cu lux de amănunte în ceea ce privește regulile financiare. Pe mine nu m-ar deranja deloc. Regulile financiare au un impact asupra economiei mondiale. Este limpede acest lucru. Dar uh, nu se dorește începerea unei uh, discuții în, uh, la OMC, dar eu nu, nu mă opun. Este vorba de un aspect politic și deciziile pot veni de sus în jos. Astfel uh, va fi, se va da un mandat uh, OMC-ului să înceapă aceste discuții. Problema este că există legături între toate aceste aspectele și va fi nevoie de un mandat sporit pentru OMC, fiindcă altfel vom uh, pierde din discuții aspecte foarte importante domeniului comercial. Efectele pe termen lung ale acordurilor bilaterale. De fiecare dată când negociem un acord, avem un studiu, al, o analiză de impact și așa a fost, așa au stat lucrurile și, pentru, și în ceea ce privește discuțiile cu Mercosur. M-ați întrebat despre impactul asupra fermierilor locali, uh, uh, soia, producția de soia, de carne, impactul producției de soia asupra celei de carne. Noi nu suntem singuri la piață pentru Mercosur. Mercosur uh, exportă în toată lumea și acum exportă din ce în ce mai mult în Orientul Mijlociu și Asia. Ceea ce poate va înlesni relațiile cu Europa. Problema cu care ne confruntăm în continuare reprezintă segmentele de top pentru ei piața europeană este foarte importantă, dar pentru toate celelalte produse, piața, pentru, piața unde exportă ei este lumea întreagă. Deci prin aceste acorduri bilaterale nu vom schimba direcția uh, pe care o apucă Mercosur, direcția, este, direcția lor este deja stabilită, noi putem să facem unele observanții, bineînțeles, și, sunt, și acestea sunt binevenite și din partea Parlamentului European, dar să nu ne închipuim că noi putem uh, să avem un impact negativ asupra fermierilor uh, Mercosur. Este o scurtătură, să spunem așa, să nu spunem mai mult. Acordurile de investi- acordul de investiții cu Irakul. Dacă există, va fi analizat și Asta în lumina noilor competențe dobândite prin tratatul de la Lisabona. Într-adevăr, nu, avem, nu am ajuns încă la un acord privind pachetul de investiții, dar acest pachet de investiții reprezintă punerea în practică la nivel de politici a dispozițiilor din tratatul de la Lisabona. Și faptul că nu am ajuns la un acord asupra acestui pachet încă nu înseamnă că nu avem competențe în acest domeniu. Deci vom vedea, uh, vom analiza toate acordurile uh, încheiate cu orice țară, de către orice țară. Domnul Dartmouth, uh, da, vom avea, vom avea un contingent discutăm în continuare despre aceste contingente, dar nu, și nu înseamnă că vom deschide piața fără niciun fel de limite. În ceea ce privește Pakistanul, India și-a a dat înapoi, nu se mai opune, dar mai avem alte probleme cu alte țări. Vom vedea care vom evalua rezultatul final al acestor acțiuni, fiindcă s-ar putea ca până la urmă ca ce rămâne să nu mai fie prea serios și atunci va trebui să luăm această hotărâre, să analizăm lucrurile dacă dacă după ce toată lumea și-a retras opoziția, ce mai, ce mai rămâne nu prea mai are rost, vom vedea ce facem atunci. Și trebuie asta să facem în următoarele săptămâni, cred eu. Și în ceea ce privește Rusia, cred că am răspuns deja. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule comisar. Patru persoane înscrise la cuvânt. Uh, George Cut. David Martin, domnul George Cutaș, domnul Peter Stasle și Said Kamel comisarul, dați-mi voi să spun că la 12.30 trebuie să particip la un prânz cu președintele Coastei de Fildeș, deci ar trebui să plec la și 25. În regulă, patru vorbitori. Daniel? Cinci vorbitori. Am închis lista. Vă rog să fiți cât mai succinți. Încep cu David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. În primul rând, aș vrea să repet ce au spus ceilalți, și anume că salutăm cooperarea uh, manifestată de comisie și de domnul comisar personal. Știu că dosarele de care a fost responsabil au fost excelente, deci o schimbare excelentă de atitudine și o salut. Două întrebări. Georgia, asta un follow-up la ce s-a spus mai devreme. Nu e doar o problemă de a întări relațiile cu Georgia, de a le aprofunda. Avem uh, Uh, și uh, relația de tip GSP+. Plus uh, și sindicatele globale și exprimă rezerve serioase în legătură cu situația sindicatelor din Georgia. Există încercări sistematice de a descuraja oamenii să intre în sindicate și numărul de membri ai sindicatelor a scăzut cu vreo 100 de mii în ultima vreme. Știu că organizația uh, sindicală americană a uh, ridicat această problemă și a cerut o investigație a relațiilor comerciale americano-georgiene. Dumneavoastră ați spus că nu credeți că ar fi cazul să se deschidă o investigație. Scrisoarea pe care am primit-o spune, parțial sunt de acord, de altfel spuneți că Uh, regimul preferențial a fost un uh, stimulent și că vrem să încurajăm buna purtare prin acest sistem. Dar dacă o țară nu răspunde, nu reacționează la intervențiile noastre, la cerințele noastre de a îmbunătăți o situație, trebuie totuși la un moment dat să acționăm și să spunem că vom investiga. Și dacă lansăm o investigație, asta nu înseamnă neapărat că retragem regimul preferențial, dar transmitem un semnal puternic a autorităților georgine că luăm în serios situația. Deci aș vrea să comentați pe asta. Al doilea comentariu, chiar mai eh, succint, înțeleg eh, ce ați spus despre nevoia de a avea niște grupări, grupuri rezonabile de țări, dar în ce privește eh, țările arabe, nu credeți că e logic să le tratăm în grup? nu credeți că e o oportunitate aici să încercăm să facem toate țările din Africa de Nord să negocieze cu noi în bloc și în interesul nostru și în interesul lor? Domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să discut despre protocolul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Uzbekistan Probabil știți deja că astăzi Comisia a votat, uh, Comisia Inter a votat acest protocol. De fapt, a votat un raport uh, intermediar. Membrii Comisiei noastre cer să nu se dea consimțământul până când nu avem un uh, raport al Organizației Mondiale a Muncii Uh, în Uzbekistan privind uh, munca forțată a copiilor. Deci vă întreb ce credeți acum din punctul de vedere al Comisiei. Ce crede, care credeți că va fi, care credeți că vor fi următorii pași în relația cu Uzbekistan? Mulțumesc. Said? Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă întorc la răspunsul pe care l-ați dat la întrebarea domnului Caspari în legătură cu relația cu Japonia. Mă întreb dacă n-au știut japonezii ce trebuia să facă ca să se ajungă la negocieri, vorbim acum de 27 de bariere non-tarifare. Noi când ne-am întâlnit cu ei la modul individual, ne-au întrebat chiar, serios vorbiți, trebuie să rezolvăm toate cele 27 de bariere ca să începem uh, negocierile? Deci, cred că asta ar trebui să facem. Haideți să le spunem foarte pe uh, șleau voi rezolvați problema asta, noi rezolvăm problema asta și după aceea putem să începem negocierile. În al doilea rând, în ce privește? De fapt, nu. O să mă refer la relația cu Singapore. Ni se spune că relația cu Singapore merge foarte bine, că nu există prea multe puncte de divergență, dar încep să primesc semnale de la uh, legăturile din Londra, mai ales din serviciile financiare, că negocierile prin serviciile financiare sunt lăsate la o parte și ei se întreabă dacă nu cumva americanii o să obțină un acord mai bun pentru serviciile financiare și dacă nu cumva noi suntem dispuși să cedăm prea mult față de Singapore. Și foarte rapid începește Japonia. O să... Ce se întâmplă? Ce fel de presiuni credeți că ar trebui să... Ce presiuni simțiți din partea negocierilor și vă îngrijorează situația sau nu vă gândiți la asta? Vă concentrați la acordul nostru și pe acordul nostru și nu vă uitați la ce fac alții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Peter, acum. Mulțumesc, doamne președinte. Două întrebări scurte. Una se referă la Taiwan. Înțeleg că acum câteva luni domnul Marșan a mers în Taiwan. Există vreun progres spre un acord comercial cu Taiwanul? A doua întrebare, Ucraina. Ucraina este o mare piață potențială, o piață cu un mare potențial și cu o industrie auto. Eu am fost implicat în relațiile cu Corea de Sud și se pare că ei au negociat o, o limită de 25% de importuri europene. În Corea pare să... Asta poate părea mare lucru, dar în Ucraina noi cred că ar trebui să fim la 80% nu creăm un precedent nesănătos și care e poziția rușilor către aceste, față de aceste cote? Puteți să clarificați aceste lucruri? Da. Repeat the last question. Was... Repetați, vă rog, ultima întrebare. În acordul uh, UE-Ucraina există o cotă pentru importuri de mașini europene în Ucraina. 20% și după 5 ani va trece la 25%. Mie mi se pare uimitor și mi se pare foarte mică această cotă. Pentru că asta ar fi o cotă bună pentru Corea, de exemplu, dar pentru o țară vecină a Uniunii Europene, 20% și după 5 ani să, abia să crească la 25%, mi se pare cam puțin. Daniel? Mulțumesc, Daniel, acum. Domnule comisar, sper că motivul pentru care trebuie să-l, să țineți locul președintelui Barroso la, acestei, la această masă nu este pentru că vrea să-și prezinte noua idee în legătură cu eurobondurile. Întrebarea mea este însă legată de Argentina și Brazilia. Știți, Brazilia, știți care sunt problemele cu acele țări? Au uh, iau tot felul de măsuri ciudate împotriva unor uh, operatori economici din țările noastre. Aud acum că din cauza unor restricții de import țările și regândesc planurile de investiții în Brazilia, de exemplu, pentru că dacă nu pot să-și importe suficiente produse și să obțină în acea țară și să obțină cote de piață, nu are niciun sens să investească în uh, facilități de producție în Brazilia, pentru că dacă nu ai uh, cota de piață, evident că nu poți reasons to build up a production in this country, so it's really a negative effect also the poți să construiești capacitatea de producție și întreb, uh, au loc negocieri, vedem ceva mișcându-se, are vreun sens să mai vorbim de acordul Mercosur uh, atâta vreme cât aceste două țări își impun astfel de măsuri? Care e poziția Comisiei și ce se întâmplă? Președinte, mulțumesc. O întrebare foarte scurtă de la mine. Ați trebui să aveți discuții uh, interdisciplinare între comisari. Situația e în astfel e de așa natură că, British, că Airbusul va pierde 25 de comenzi cu China din cauza standardelor de mediu. Americanii au amenințat că dacă le blocăm avioanele la Heathrow pentru că nu și-au plătit taxa de poluare, vor vor uh, introduce sancțiuni împotriva Uniunii Europene. Ați discutat aceste probleme cu uh, ceilalți comisari? With respect to, uh, to Georgia. În ce privește Georgia și uh, sistemul GSP, am am, am scris o scrisoare în care am explicat că nu uh, prevedem acum să existe o, o anchetă, o investigație. Credem că e mai bine să abordăm aceste probleme în cursul negocierilor, că va avea un impact mai direct și cred că e bine de asemenea să așteptăm până când se va fi votat în Parlament privind uh, acordurile cu Organizația Mondială a Muncii, convențiile OIM. dar cu siguranță nu, nu pierdem această problemă din vedere și, apropo, negocierile cu Georgia uh, vor fi la fel ca cele pe care le-am avut cu Ucraina, deci va exista o aproximare majoră a legislației lor și o apropiere a ei cu legislația europeană. Abordarea regională uh, a țărilor din primăvara arabă nu cred că va funcționa. Dacă în cursul negocierilor ajungem la concluzia că putem avea o abordare regională, cu siguranță o, o vom avea, o vom folosi, dar diferențele sunt uriașe. De asemenea, cum să spun, protecția drepturilor fundamentale în aceste țări nu este neapărat aceeași în toate țările. Situația drepturilor omului nu este aceeași în toate aceste țări. Deci ar fi prematur să facem acest lucru acum. Sigur că ne-ar fi mai ușor dacă am putea să aplicăm această abordare și, de asemenea, tu cred că ar putea să facă ceva din acest punct de vedere votând acordul cu Marocul. Asta ar fi, de asemenea, o bună idee. Chiar dacă... Nu, trebuie să facem eforturi mai mari mai mare, asta este, și să obținem rezultate mai bune. Nu ar trebui să avem o atitudine de tipul eforturi mai mici pentru rezultate mai mari. Cred că înțelegi despre, înțelegeți despre ce vorbim. Mr. Cutaș. Uh... Domnului Cutaș, da, suntem de acord cu ce a votat Parlamentul European și prin urmare, urmăm și noi aceeași poziție, începește Uzbekistanul și acum ei trebuie să acceptă această misiune a OIM, e foarte clar. Domnul uh, Kamal. trebuie să elimine toate cele 27 de bariere non-tarifare, uh, asta n-ar fi un lucru rezonabil, nu, dar ar trebui să facă un pas major, să da dovadă de, o, de faptul că uh, ia o măsură solidă. Dar oricum, în principal, trebuie să știe ce vor, trebuie să hotărască ce vor să facă. Impactul unui acord de comerț liber nu o să mă întorc la această chestiune, dar evident e nu e un lucru care se va rezolva în următoarele luni. Pentru că ei se vor concentra și se vor confrunta cu exact aceleași probleme pe care le avem și noi, în special în agricultură. Deci nu e un subiect uh, arzător. În ce privește serviciile financiare și uh, relația cu Singapore, am aranjat o întâlnire cu omologul meu, în marja întâlnirii ministeriale de la Geneva și unul dintre subiecte este exact uh, serviciile financiare, pentru că pornesc de la uh, presupunerea că trebuie să avem același tratament de care se bucură Statele Unite. Lucru care nu e ușor de obținut, dar asta este poziția mea, să zicem. În ce privește Taiwanul, nu avem în vedere începerea negocierilor uh, începește un acord de liber schimb. Sigur, situația s-ar putea schimba în viitor dacă Taiwanul ar încheia acorduri de liber schimb și cu alții. Dar noi credem că nu ar trebui să fim noi primii. Uh, uh, or... Adică să zicem așa, portofoliul nostru de negocieri cu China trebuie să fie considerat în întregul său și este foarte dificil să, cum să mă exprim, să uh, abordăm această chestiune cu Taiwanul separat. Trebuie să-i privim în perspectiva mai largă, dar se pare că într-un viitor nu foarte apropiat, dar într-un într cadru rezonabil de timp vor exista acorduri de liber schimb atunci când și alții o vor face. Dar nu e acum pe ordinea de zi. În fine, începește Ucraina. Nu există nicio cotă la importurile de mașini. Nu, nu e așa. Este vorba de cota de piață pe care o are în mod istoric uh, Uniunea Europeană în pe piața ucraineană. Cota de piață e un pic sub 20%. Sigur, fluctuează de la un an la altul, pentru că piața auto e o piață cu fluctuații foarte mari de la un an la altul, dar să zicem că asta ar fi media, 20% și noi creștem la 25% în câțiva ani și asta este o, o măsură de siguranță. Deci dacă depășim acea limită, atunci, poate mai târziu, putem să ne gândim la o măsură de salvgardare, dar asta nu înseamnă că cota noastră de piață va fi limitată la 21% în niciun caz. Dar putem discuta mai în detaliu ce e în, în acest acord comercial cu Ucraina. Problema este că nu putem continua acest proces din motive politice Știți foarte bine despre ce e vorba, însă acordul însuși e făcut. Și deci eu sunt gata să discut conținutul lui cu dumneavoastră. Și aveți dreptate, este și 25. Este 12 și 25. În ce privește Mercosurul, aceste măsuri sunt inacceptabile. Am întâlnit acum câteva săptămâni cu domnul Patriota, ministrul Afacerilor Externe și de asemenea cu ministrul Pimentel și ne-a spus foarte clar uh, că aceste măsuri sunt complet inacceptabile și că trebuie să înțeleagă că nu sunt compatibile nici cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Răspunsul a fost că nu sunt în măsuri împotriva Europei, dar rezultatul e, pentru noi e tot același. Și Chiar vreau să încerc să ajung la o înțelegere cu Mercosurul, pentru că mi se pare că va fi important pentru industria serviciilor europene. Cred realmente că este o trăsătură importantă, dar asta nu înseamnă că am să accept ca ei să ia acest tip de măsuri. Și le-am spus foarte clar că dacă nu fac nimic în legătură cu asta, o să mergem la consultări la OMC, indiferent dacă negociem cu ei sau nu. Ce fac ei în ce privește mașinile este inacceptabil, este clar, împotriva regulilor OMC. Și în ce privește uh, această fertilizare interdisciplinară între comisari. Nu mă ocup eu de agricultură, de agricultura bio, dar uh, vă pot asigura că avem discuții între comisari Problema aici e legată de mecanismele ETS și de faptul că noi, pentru noi e foarte dificil să le punem în practică pentru că e lege care a fost votată. Deci n-am decis noi deodată în Comisia Europeană să începem chestia asta. Nu, există o legislație adoptată prin codecizie. Și noi trebuie să o aplicăm. Există o soluție posibilă și trebuie să vedem dacă se poate face ceva și anume alte măsuri care ar avea același efect. Să luăm alte măsuri care ar avea același efect. Discutăm asta și cu China și cu Statele Unite. Apropo, uh, Procurorul General a dat un aviz pozitiv privind această legislație. Deci cred că se poate aplica, nu încalcă regulile internaționale. Deci nu e adevărat ce spun cei care atacă această legislație. Dar problema nu este că Comisia face această propunere în mod independent de capul ei. Nu. Avem un rol executiv, trebuie să executăm, să implementăm legislație care s-a adoptat prin codecizie, deci înseamnă că și onorabilii membri ai Parlamentului au acceptat. Ok? Președintele, mulțumesc în numele Comisiei, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezență și pentru că ați răspuns atât de deschis la întrebări atât de diverse. Vă mulțumesc foarte mult și uh, suntem nerăbdători să vă întâlnim din nou. Înainte să încheiem, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să păstrez uh, programul întâlnirii și să nu, întâlni, să nu întârziem prea mult. Îmi cer scuze că v-am grăbit pe unii, dar cel puțin am reușit să nu depășim programul. Cred că nu mai există nimic la punctul diverse. Următoarea ședință a Comisiei va avea loc pe 8 decembrie aici la Bruxelles și apoi, evident, pe 20 decembrie. Așadar, vom fi cu toții într-o atmosferă de Crăciun pe 20 decembrie. Mulțumesc foarte mult, închid ședința.